Okay, so I'm going to look to make a start. Um, sorry to those of you have been uh, waiting outside. Reluăm. Le cer scuze celor care așteptau afară. Ultimul punct uh, era cu ușile închise. A fost un subiect delicat care a durat un pic mai mult decât ne așteptam. Vă mulțumesc pentru răbdare. Am ajuns în sfârșit la punctul 6 de pe ordinea noastră de zi, și anume descărcarea de gestiune din 2016 pentru întreprinderile comune. Procedura obișnuită presupune ca Curtea de Conturi să facă prezentarea la început. Domnul Cardiff este reprezentantul Curții de Conturi care va face această prezentare. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că instrucțiunile mele sunt aceleași ca întotdeauna, și anume să vorbesc rar și să fiu succint. Da, le-ați nimerit. Raportul uh, din acest an este unul uh, care reia practic ce cunoașteți deja din anii anteriori. Știți ce sunt aceste întreprinderi comune, parteneriate public-privat, așa că sar peste asta. În 2016 bugetul total a fost de 1,8 miliarde de euro, 1,3% din bugetul general al UE. În 2016 contribuția financiară a Comisiei a fost de 1,5 miliarde de euro. 2016 a fost cel de-al treilea anul de funcționare al articolului 284 din regulamentul financiar. Agențiile noastre au fost, ident- au fost uh, auditate de auditori externi. Pentru celelalte întreprinderi comune rămase, auditul s-a făcut pentru prima dată în 2016. Conturile sunt fiabile, iată de ce Curtea de Conturi ia notă de auditurile externe și de răspunsurile auditaților la aceste rapoarte. Curtea a revizuit uh, analiza firmelor de audit și consideră că oferă informații fiabile pentru Curtea de Conturi, astfel încât noi să ne putem baza propria noastră evaluare pe aceste raporturi. În ceea ce privește avizele, acestea au fost emise considerând că cele analizate corespund în tocmai realității. În ceea ce privește tranzacțiile, curtea a venit uh, cu șapte avize de comitate, însă în ceea ce privește Excel, se consideră că nu s-a analizat unde a ajuns plățile anticipate. Vom urmări și în anii următori acest subiect. Este un element foarte important pentru punerea în aplicare a proiectelor 2020. În tocmai ca anul trecut, Curtea de Conturi a venit cu un uh, aviz pentru F4E, dezvoltarea energiei de fuziune. Nu are nicio relevanță, însă este foarte importantă pentru conturi. E vorba de contribuția acestui proiect la ITER și atrage atenția în ceea ce privește întârzierile și punerea în aplicare a bugetului. Aceste devieri de costuri și întârzieri trebuie luate în calcul în ceea ce privește complexitatea generală a bugetului. Această situație s-a, durează, ceva de, durează de câțiva ani și presupune analize ulterioare. În noiembrie 2016 s-a stabilit un nou calendar pentru proiectele ITER, noua valoare de referință. Aceasta presupune decembrie 2025 până a, pentru atingerea acestor obiective și decembrie 2025 pentru finalizarea etapei de construcție. E vorba de o întârziere de 15 ani față de planul inițial. La sfârșitul anului 2016, am recalculat costurile pentru finalizarea etapei de construcție. Rezultatele au fost prezentate comitetului director și estimează că cerințele suplimentare de finanțare pentru etapa de construcție după 2020 la cam 5,4 miliarde de euro. Este o majorare firește față de bugetul uh, de 6,4 miliarde de euro adoptat inițial. În iunie 2016, Comisia a venit cu o comunicare în ceea ce privește contribuția UE la ITER cerând un mandat uh, de către, din partea Consiliului pentru Comisie pentru a adopta noua valoare de referință. S-a cerut adoptarea 24 de luni mm, ca și calendar. Sunt vești bune, însă dacă e să ne luăm după experiențele anterioare, nu ar fi un nivel suficient. Iată de ce Curtea de Conturi ia în calcul uh, realizarea unui raport special în ceea ce privește întreprinderea comună pentru energia de fuziune. Curtea a venit și cu observații suplimentare pentru a contribui la îmbunătățirea unor sectoare precum implementarea bugetului, contribuții la industrie pentru finalizarea programului E4 și achizițiile publice. Pentru a, închid, pentru a conchide, considerăm că Uh, în ceea ce privește acele aspecte scoase în evidență de Consiliu, vom realiza un raport special. Mulțumesc. Domnule Cordiv, dau acum cuvântul colegului dumneavoastră, tot din Irlanda, domnul raportor, domnul Hayes, uh, îl rog să își prezinte raportul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și îmi cer scuze colegilor de la întreprinderile comune pentru că am început atât de târziu cu acest punct, un punct foarte important, cred eu, pe care comisia noastră îl abordează anual. Doresc să-l felicit pe colegul meu, domnul Poș, pentru efortul dumnealui din anul trecut. La Strasburg, în urmă cu câteva luni, am uh, discutat despre întreprinderile comune și despre tot efortul pe care îl depun. Îi mulțumesc pentru acesta. După cum spunea domnul Cardiff, vorbim aici de o sume consistente, 1,8 miliarde de euro în contextul bugetului pentru 2016 alocate la opt întreprinderi comune diferite care desfășoară sarcini importante pentru UE în sectorul cercetării, legându-se firește de prioritățile noastre de ocupare a forței de muncă. Cred că sunt o trăsătură unică pentru bugetul UE, pentru că aici reunim statele membre, întreprinderile comune în sine și bugetul UE și industria, încercând să obținem cel mai bun rezultat. Iată de ce este absolut important să atragem atenția asupra activității lor în fiecare an și este de asemenea important ca Parlamentul să vină cu o scrisoare de descărcare de gestiune drept rezultat al activității noastre în această comisie. Salut cele spuse de domnul Cardiff la început în ceea ce privește propunerea curții de a veni cu un raport special referitor la energia de fuziune. Cred că este deosebit de util și uh, va da informații tot mai utile Parlamentului privind funcționarea acestui proiect. Cred că este deosebit de important să precizăm încă de la început că dimensiunea acestui buget, aplicarea sa în sectorul industriei și ce poate face în a ajuta opinia publică să conștientizeze amploarea fondurilor uh, folosite este deosebit de important. Iată de ce am selectat patru întreprinderi comune care să vină astăzi uh, la această audiere și anume energia de fuziune, Shift to Rail, care tocmai uh, a făcut obiectul unui audit Excel, care a venit deja în trecut uh, aici, și med- eh, medicamentele inovatoare. Am uh, să le rog, am să rog pe reprezentanții acestor întreprinderi să prezinte, să răspundă la întrebările noastre câteva minute. Nu am să trec în revistă însă toate problemele Înțeleg că s-au făcut progrese în uh, anul trecut. În ceea ce privește Excel, o problemă se referă la um, angajamente și la plăți. Rata lor de apreciere este una impresionantă, 99 respectiv 91%. Ambele sume au crescut față de anii trecuți. Ce facem? Ce face această întreprindere? Acum, în ceea ce privește abordarea acestei, acestui aspect. Acum, în ceea ce privește contribuțiile din partea statelor membre participante, în ciuda faptului că s-a înregistrat uh, un număr tot mai mare de țări care participă, numărul acesta a crescut de la 19 la 24, evoluție impresionantă, cred eu, în ceea ce privește evoluția plăților, uh, contribuțiile din partea statelor membre, cred că se ridică la doar 5% din total. Poate Excel ar putea să ne spună de ce e o rată atât de scăzută la ora actuală. Nu am să intru în uh, celelalte aspecte care au fost subliniate în uh, raportul Curții de Conturi. După cum știe însă agenția, în ceea ce privește regulamentul financiar 7, atât ar Artemis cât și Enrique s-au finalizat, însă mai există probleme neterminate legate de aceste două agenții și Excel ar putea să ne spună foarte clar uh, cum stau lucrurile când vine vorba uh, de plățile nefinalizate. Există chiar probleme privind aceste plăți nefinalizate din 2012, pentru că nu s-au luat nu s-au făcut nimic în 2012, practic, cred că acum trebuie să punem la bătaie cam uh, un sfert de milion de euro și e nevoie de explicație. Domnule președinte, trebuie să discutăm și de nivelul uh, creditelor de plată sub 75%. Cred că e cel de-al treilea an când creditele de plată sunt sub pragul de 75%. Iată de ce este este important să vorbim despre ce s-a făcut uh, în acest sens, ce facem când vine vorba de planificarea bugetului agenției pentru a evita repetarea acestei situații în viitor. Dacă privim alocările din cadrul regulamentului buget, uh, pachetului financiar 7, arată structura generală care cred că există deja. Poate Agenția pentru Medicamente Inovatoare ne poate răspunde deși s-au înregistrat progrese, cred că ne pot uh, pune la curent. Acum, în ceea ce privește viitorul pentru energie, e o problemă nemai întâlnită. Se înregistrează o întârziere de 15, la, de 15 ani pentru proiectul Inter, un proiect foarte important. După cum am spus, Curtea de conturi în raportul său va fi nevoie de 5,4 miliarde de euro după 2020 pentru a finaliza acest proiect întrebări care derivă din această situație. În primul rând, există o estimare la ora actuală din um, etapa operațională de dezactivare și de dezangajare, de dezmembrare, îmi ce scuze, care este perspectiva întreprinderilor comune referitor la ce poate fi atins. În ceea ce privește majorarea costurilor și întârzierile, care este procentul estimat? 20%, 30%, 40%? S-a făcut o evaluare de către întreprinderile comune, având în vedere că retragerea UE, ce scuze, retragerea Marii Britanii din Euratom va lăsa probleme importante care, pe care agențiile le, vor trebui să le rezolve. Cred că dacă e să ne asumăm angajamente pe viitor, trebuie să fim conștienți eh, de riscurile existente în continuare semnificative. Nu am să intru în detalii în ceea ce privește personalul, achizițiile publice, toate acestea sunt prezentate în raportul curții. Acum, în ceea ce privește Shift to Rail, o nouă întreprindere comună, am înțeles eh, că cercetarea comisiei a arătat că s-au pus în practică um, strategia antifraudă în 2016. S-a s-au aplicat în evaluarea antifraudă pentru întreprinderile comune și când se va pune în aplicare planul de măsuri al Comisiei, cred că e pentru 2018, nu? Așa cum, în ceea ce privește achizițiile publice pentru Shifty Rail, probleme de care vorbea deja Curtea de Conturi, care este reacția la problemele prezentate de curte? Aș vrea să primesc răspunsuri Așadar, la aceste întrebări ample, pentru început. Vă mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Mulțumesc, Brian. Dau cuvântul uh, raportorilor din umbră. Aveți două minute. Doriți uh, să interveniți succint? Mulțumesc foarte mult, Derek. Stimate domnule Cardiff, stimate domnule raportor, spre deosebire de domnul Sarvama, nu cred că avem de face cu probleme fundamentale și îi mulțumesc domnului raportor pentru munca dumnealui. Doresc să atrag atenția asupra unor lacune și nu asupra unor probleme. Doresc să scot în evidență prezentările, prezentările de succes ale tuturor întreprinderilor care um, au fost uh, organizate în octombrie la Strasburg. Eu am fost raportor pentru uh, um, regulamentul modificat pentru BBI pentru a îmbunătăți climatul în uh, sectorul privat. Eu cred că eforturile noastre vor îmbunătăți situația uh, în ceea ce privește BBI. Acum, cum s-a lucrurile după Artemis? E un lucru care mă interesează și pe mine. Plățile pentru cel de-al șaptelea program cadru se apropie de sfârșit. Și doresc să întreb pe cei doi beneficiari care se află acum în cadrul unui proces de insolvență. Au avut posibilitatea de la parte la o mare conferință organizată la subiectul ITER de către Comisia Europeană. Ne-a ajutat uh, să conștientizăm dimensiunea internațională a acestui proiect. În iunie, Comisia a prezentat comunicarea referitoare la finanțare și calendar până în 2020. Aici doresc să întreb Comisia dacă este de părere că Consiliul ar trebui să reacționeze deja sau abia în cadrul strategiei la CFM. Pentru a conchide, o ultimă idee pe care am amintit-o deja anul trecut e vorba de costurile pentru activitățile suplimentare ale sectorului privat, ICAA în timp ce per, uh, prestațiile financiare obligatorii sunt uh, calculate în costurile operative ale sectorului privat în ICAA. Aceste um, cerințe, aceste criterii sunt îndeplinite 100%, lucruri care mă miră. Și vă întreb cum uh, evaluați aceste afirmații. Credeți că este un lucru pozitiv pentru funcționarea întreprinderii comune sau uh, din potrivă, reprezintă o povară administrativă nenecesară. Vă mulțumesc pentru atenție. Okay. Thank you, uh, uh... Mulțumesc, Miroslav. Cred că ar fi o ocazie bună să trecem la cele patru întreprinderi comune și să le rugăm să facă, să-și facă prezentările și poate să și răspundă la întrebările care au fost deja adresate. Prima este Fori. Înțeleg că domnul Schwammer, care este director, este prezent pentru a ne vorbi în numele său. Yes, so good afternoon or nearly good evening. My name's Johan. Bună ziua, numele meu este Iana Șerme, Eu sunt directorul Fusion for Energy din 2016 uh, și aș dori să-i mulțumesc doamnei Gresle, domnului raportor Hayes și tuturor deputaților că ni s-a oferit ocazia să luăm cuvântul astăzi aici în primul rând, salutăm avizul pozitiv al curții din 2016, vorbind despre accentul asupra lucrurilor care a fost introdus de curte. Vrem să vă spunem câte ceva despre proiectul ITER, dacă avem timp, informații actualizate în ceea ce privește participarea ITER la industrie și la cercetare Uh, și de asemenea planul de acțiune actualizat și nu în ultimul rând să vă stăm la dispoziție pentru întrebări. În primul rând, vorbim despre costuri. Ținem uh, cont de faptul că ITER este un proiect foarte complex și ne confruntăm cu riscuri în fiecare zi, pentru care ne bucurăm de avizul uh, curții. Uh, pentru 2016. Credem că a fost un raport foarte, care a prezentat foarte corect uh, poziția noastră și ne bucură în mod special că acest emphasis on matter nu se referă doar la monitorizarea costurilor, ci reflectă și îmbunătățirile pe care le-am făcut din 2015 și 2016 pentru a îmbunătăți sistemele de uh, control al costurilor. Pot să vă asigur că Fusion for Energy se va asigura că estimările uh, cheltuielilor din uh, actualul CFM se, va, se vor limita la pragul actual de 6,6 miliarde. Uh, facem estimări în fiecare lună, în fiecare lună, nu doar până în 2020, ci până la finalul fiecărui uh, proiect pentru că, după cum știți, avem și proiecte care se finalizează după 2020. Este important să vedem că lucrăm strâns cu Comisia care reprezintă Europa în Consiliul ITER și uh, controlul costurilor influențează și Organizația Internațională ITER. Uh, F4E a introdus și un sistem uh, financiar uh, special și în 2016 am avut deja îmbunătățiri. Dar planificarea se făcea deja pe niște sisteme excelente care furnizau cifrele uh, și le introduceau în sistemul uh, IT, cum ar fi primavera, spre exemplu. Și apoi aceste cifre ajungeau la raportare. Și în 2016 am reușit să uh, finalizăm o actualizare a acestei arhitecturi care ne permite să avem niște prognoze, să avem și prognozele și uh, toate, cel, toate etapele procesului într-un singur uh, program. Dacă vorbim despre calendar și când, vorbesc, când o să vorbesc despre asta o să vă arăt și evoluția uh, sitului de construcții, după cum vedeți, în comunicarea Comisiei am uh, îndeplinit deja jalonele pe care li le propusesem și experții independenți au uh, arătat că ținta noastră pentru 2025 este cea mai bună dată uh, disponibilă și se poate face dacă într-adevăr o să avem o gestionare a riscului așa cum trebuie, s-ar putea să avem și întârzieri, dar este în conformitate cu ceea ce a spus Curtea legat de planurile de urgență. Vreau să spun clar că acest calendar uh, actualizat uh, nu conține planuri de urgență, dar uh, noi practicăm zilnic gestiunea riscului pentru a ține sub control costurile. În concluzie, vreau să asigur Comisia dumneavoastră că facem tot posibilul pentru a rezolva acest emphasis on matter Curtea a recunoscut că am avut o gestionare bună a fondurilor în 2016 și, după cum ați văzut, nu ne-am oprit aici, ci am încercat, nu ne-am culcat pe laur, am încercat să uh, îmbunătățim lucrurile. După cum știți, uh, suntem responsabili pe to- pentru toate clădirile și uh, organizația ITER a adus multe modificări construcției înainte de 2015, dar am văzut și îmbunătățiri. După cum știți, toate acestea sunt contribuții în natură. Uh, și multe dintre aceste elemente sunt uh, realizate în Europa. De exemplu, magneții aceștia mari, care arată după cum vedeți, și care sunt de dimensiunile unui avion supersonic. Deci uh, aici ne referim și la producție și această producție este realizată de companii europene. Nu vreau să intru în detalii, dar sunt multe țări europene care contribuie la realizarea acestor uh, tehnologii de vârf. Producem de asemenea și uh, componente sau marea majoritate a componentelor pentru vacuum. Uh, tot așa sunt produse de diverse companii din Europa care beneficiază de finanțare și care au reușit să facă aceste uh, proiecte. Vorbeam de un proiect de 300.000 de euro Trebuie să ținem cont că vorbim despre un compartiment în care trebuie să existe uh, capacitatea necesară pentru a avea gaze uh, care sunt uh, în mod clar periculoase și am ajuns acum la 923 de contracte cu 4 miliarde de euro care au fost deja angajați. Nu este doar un pas către uh, energia curată, ci uh, încercăm să partajăm uh, cunoștințele și să ajutăm uh, industria să inoveze și să intre pe noi piețe. 2017 a fost în mare un an bun în ceea ce privește planificarea. Ne-am atins cam 90% din obiective pentru că acesta a fost o critică majoră în trecut și poate vă amintiți că am uh, lucrat cu uh, planuri de acțiune și uh, Curtea a adăugat diverse măsuri în aceste planuri și am, v-am arătat ce s-a întâmplat anul trecut am uh, evoluat într-o îmbunătățire continuă a programelor, deci uh, o să continuăm să ne îmbunătățim în fiecare an și este o plăcere să vedem. Aceasta este schema și nu vreau să intru în prea multe detalii, dar vreau să știți că de-abia am împlinit 10 ani și uh, ne-am maturizat uh, de la un startup la o organizație de management uh, foarte puternică și sperăm să ne îmbunătățim și pe viitor. Pentru uh, a repeta, uh, salutăm uh, avizul necalificat al Comisiei și um, verificăm estimările de cost pentru a ne asigura că respectăm bugetul până în 2020. Vom continua să îmbunătățim organizația și, de asemenea, în 2016-2017 am finalizat o nouă organizație cu manageri care au dat dovadă de experiență în industrie și care uh, au experiență vastă și în alte domenii. De ce construim această mașinărie? Este un echipament de cercetare care ne duce cu un pas mai aproape de ideea de a genera electricitate prin fuziune, o tehnologie în care uh, avem suficient combustibil pe pământ, este o energie durabilă pentru că nu produce dioxid de carbon și este sigură nu are uh, deșeuri radioactive și nu există nici uh, pericolul unui meltdown. Dacă facem o comparație cu industria semiconductorilor și vă arăt asta pentru că este o, o poveste destul de interesantă, care este uh, progresul. Uh, industria semiconductorilor a crescut numărul de tranzistori pe un chip și în portocaliu este industria fuziunii care uh, a crescut uh, produsul de masă, densitate mm, până la plasma pe care o avem și, după cum vedeți cu ITER, ne-am, uh, am încetinit un pic din cauza întârzierilor de design dar fuziunea, după cum vedeți, are o istorie destul de bună de îmbunătățire de la un an la altul, deci uh, vreau să vă asigur încă o dată că o să ne atingem obiectivele. Dacă facem o comparație între ITER și alte proiecte largi, uh, cred că este destul de, sunt destul de mici uh, literele și nu puteți citi. Avem și programul Apollo, avem multe programe aici și cu Portocaliu aveți ITER. Deci ITER este unul dintre Uh, cele mai, nu este unul dintre cele mai uh, scumpe proiecte de cercetare, ci prin comparație este chiar relativ mic uh, mai ales având în vedere că dezvoltă o tehnologie fundamentală pentru omenire. Vă mulțumesc foarte mult și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Mulțumesc pentru această prezentare. Brian, ți s-a răspuns la toate întrebările? Dacă nu, poți să le repeți? Poate ar fi bine să vedem întâi toate prezentările pentru că am uh, foarte multe întrebări și cred că mulți colegi au întrebări și m-a interesat uh, în special uh, mai degrabă viitorul decât sumele care trebuie să fie plătite după 2020. Și am pus și o întrebare legată de Brexit și de uh, importanța Brexitului pentru această întreprindere. Deci astea ar fi cele două întrebări la care n-am uh, primit răspuns. Președintele, da, vă rog să notați aceste două întrebări și o să revenim la ele la final. Următoarea prezentare este de la uh, compuși electronici și elemente electronice pentru leadership european și uh, îi dau cuvântul domnului Colvena. Mulțumesc. Domnule președinte, mulțumesc, uh, stimați eurodeputați, pentru că mi-ați dat această oportunitate să ne explicăm punctul de vedere. Am, prezentat, am uh, pregătit o scurtă prezentare, dar având în vedere că avem foarte puțin timp, m-aș concentra pe a răspunde la întrebări. Uh, m-a bucurat să aud că domnul Hayes și domnul Poch s-au referit la evenimentul pe care l-am organizat în comun în Parlament în luna octombrie, întreprinderile comune care uh, vorbesc la comun despre activitățile lor. Mă bucur că acest lucru uh, va rămas în minte. Tocmai ăsta e motivul pentru care organizăm asemenea evenimente. Dați-mi voie să răspund la întrebările dumneavoastră și să răspund și la o întrebare pe care n-ați spus-o și anume calificările conturilor care se se uh, refere doar la SP7, pentru că lucrăm împreună foarte strâns cu statele membre care sunt uh, responsabile și cu asigurarea cheltuielilor. Și, uh, după cum știți, am rugat statele membre participante să ofere o declarație de asigurare pentru cheltuieli și pentru 2016 avem 98,23% din uh, acoperirea financiară pe baza acestor asigurări. Deci suntem convinși că toate aceste fonduri uh, au fost cheltuite așa cum trebuie, deci uh, uh, sunt convins că asta vă oferă multă încredere. O să vă răspund acum la întrebări. În primul rând trebuie să explic că lucrăm foarte strâns cu statele membre individuale și, așa cum ați indicat, angajamentele alocate uh, au o rată de implementare foarte mare și vă asigur că dacă am avea mai mulți bani, tot am reușit să facem asta pentru că încă avem proiecte pe care nu le-am putut finanța pentru că am rămas fără angajamente financiare. Ceea ce trebuie explicat este că există o diferență clară între angajamente de plată și plăți. Angajamentele sunt o estimare a fondurilor pe care le vei avea drept uh, contribuție financiară. Plățile sunt sumele pe care le plătești de fapt și există o diferență de timp între cele două. Iar dumneavoastră v-ați referit la ceva mai mult de 5%, dar asta provoacă întârzierile în plăți. Plățile uh, ajung mai târziu decât angajamentele, tocmai de aceea nu sunt la nivelul la care ne așteptăm. Și o să vă dau câteva cifre. Uh, portofoliul total în acest moment uh, a ajuns la 2,5 miliarde de euro. Cu această, deci asta e suma angajată. Și cu această sumă avem uh, contribuții financiare din partea UE prin Comisie de 636 de milioane de euro. Statele membre participante au ajuns la 567 de milioane și restul vine de la membrii privați deci totalitatea membrilor privați, și anume 1,3 miliarde de euro. Asta este ă, toată contribuția pe care o avem pentru proiecte, ceea ce cred că este în conformitate cu așteptările ă, stabilite prin ă, regulamentar. Într-adevăr, există întârzieri la plată. Și voiam să spun foarte clar că uh, se întâmplă acest, acest lucru, dar ne asigurăm că angajamentele financiare vor fi respectate cu uh, excepția cazului în care apare un proces de insolvență, spre exemplu, pentru că lucrăm cu companii private. Uh, ca parte a răspunsurilor oferite către ECA, la programul Artemis am avut uh, aproximativ 3.000 de beneficiari individuali și dintre care am avut 16 cazuri de faliment. Și în unele cazuri am putut să recuperăm întreaga sumă, în altele n-am putut, pentru că fluxul de informații ajunge de la companie la statul membru și de la statul membru la noi. Și tocmai de aceea durează un pic mai mult până primim informația și până putem reacționa. Și tocmai de aceea, în 2015, am uh, stabilit o altă procedură legată de insolvență pentru a obține informațiile la timp. Programul nu mai este de relevanță pentru că deja avem uh, fondul de garantare pentru Orizont 2020 care va, oferi, uh, va acoperi acest tip de situații. Uh, Uh, plățile restante pentru uh, program, uh, în total am avut 119 proiecte diferite, dintre care am închis tehnic 110. Deci majoritatea au fost închise tehnic, nu încă financiar, pentru că durează ceva comunicarea cu statele membre. Dar într-adevăr, trebuie să închidem mai bine de 50% pentru că putem închide doar atunci când primim undă verde de la statele membre participante. Și dacă apar întârzieri din diverse motive, asta este o problemă. Um, timing on the... Calendarul pentru scăderea Uh, situațiilor menționate în avizul uh, calificat uh, este legată de plățile din orizont 2020. În 2019 aveam o rată de 1,9, apoi de 0,4, apoi 0,21 și va ajunge la 0,10% în 2019. Deci, de-abia în descărcarea de gestiune, deci descărcarea de gestiune pentru 2019 va fi făcută în 2021. Așa cum am spus înainte, am fost aici și anul trecut, am venit și acum și dacă nu se schimbă nimic în raportarea curții, voi veni aici și anul viitor, uh, dându-vă un raport legat de uh, avizul calificat. Mulțumesc! Mulțumim! Putem trece acum la următoarea întreprindere comună, inițiativa privind uh, medicamentele inovatoare 2, Domnul Moulin este director executiv și el va face prezentarea. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, eurodeputați. Mă bucur să pot uh, face o prezentare scurtă, succintă. O să mă acces pe întrebările care ne-au fost adresate. Bineînțeles că mă bucur de faptul că am primit uh, uh, un aviz pozitiv pentru cele uh, trei niveluri, deci conturi, operațiuni și venituri, e a treia oară consecutiv și ne arată că sistemele noastre de control funcționează bine. Ne bucurăm de faptul că Curtea de Conturi identifică și domenii unde putem face progrese și vă pot spune și cum încercăm să obținem aceste progrese. În ce privește sistemele informatice, migrația spre H2020 a fost lentă și greoaie, dar putem spune că dacă facem o comparație cu 2016, uh, uh, am uh, făcut progrese importante și la începutul 2018, 2018 toate aceste proiese vor fi plătite prin instrumente Orizont 2020. Un alt uh, domeniu în care am avut probleme a fost uh, cel al plăților spre beneficiari. Dar am obținut, așa uh, aceasta datorită unei crize de personal, în contextul unei poveri de muncă foarte mari și statisticile din 2017 au arătat îmbunătățiri foarte mari. Am reușit să reducem termenul la 61 de zile față de 90 de zile anterior în contextul întrebării domnului Hayes și a unei remarce din partea corții a fost că am avut o executare bugetară uh, scăzută în ce privește uh, creditele de plată. Există două explicații. În primul rând, uh, datorită complexității sistemului de plăți, um, deci capacitatea noastră de a plăti prefinanțare în, buget, în ciclul bugetar este îngreunată. Un alt motiv îl uh, reprezintă proiect, uh, um, programele noastre, mai ales uh, cele de tip Ebola și rezistență antimicrobiană. Știți că există uh, volatilitate foarte mare în aceste proiecte, deci în timpul epidemiei Ebola a fost foarte greu să facem evaluarea clinică a noilor vaccinuri, așa cum s-a prevăzut inițial. Sigur că noi sperăm să ne bunătățim executarea bugetară, însă nu vom face compromisuri în ce privește uh, principiul bunei gestiuni financiare. În ceea ce privește uh, întrebarea legată de FP7, domnul Hayes, uh, la capitolul cheltuieli, a spus că o treime din bugetul IMI 1 trebuie să fie încă cheltuită și aceasta datorită faptului că foarte multe dintre proiecte încă nu au fost finalizate avem 32 proiecte, proiecte din 59 uh, care au fost uh, finalizate. Ceea ce înseamnă că restul proiectelor trebuie să expire unele chiar în 2021. Uh, mă gândesc mai ales la un, progre- un proiect legat de um, uh, rețeaua de evaluare a rezistenței antimicrobiene, care probabil că se va uh, termina în 2021 și care beneficiază de uh, o finanțare foarte importantă. Aș dori să vă prezint și o poveste de succes în încheiere. După cum știți că proiectele noastre uh, pun la dispoziție instrumente, uh, dar validarea instrumentelor este foarte uh, dificilă uh, de făcut. Mă gândesc la o boală numită COPD, care afectează 230 de milioane de persoane la nivel mondial. E a cincea cauză de decese în lume. Uh, COPD este o boală uh, care inactivitatea fizică Uh, produce uh, decesul și deci e foarte important să se măsoare uh, nivelul de activitate fizică pentru a evalua eficiența tratamentului. Până acum nu am avut posibilitatea să măsurăm acest această activitate fizică. Acum avem un proiect numit Proactiv care a perfecționat instrumente care să ne permită să măsurăm activitatea fizică, dar și să măsurăm performanțele fizice uh, uh, în mod plăcut pentru pacienți. Și uh, a primit uh, o evaluare pozitivă pentru acest instrument. Noi considerăm că toate aceste instrumente pot fi folosite în uh, uh, studii clinice pentru tratamentul pentru COPD. Astfel, uh, pacienții pot avea acces la inovare într-o, într-un domeniu extrem uh, de uh, important pentru uh, sistemele de sănătate. Se pare că 50 de miliarde de euro pe an în europeană costă această boală. Aș dori să mai spun că uh, această poveste arată cât de uh, uh, mult timp e nevoie pentru ca un uh, proiect uh, să-și uh, dovedească utilitatea. Proiectul a fost finalizat în 2016 și doar acum culegem roadele. Și vă încurajez să citiți interviul cu un cercetător, coordonatorul uh, acestui proiect. Aveți uh, o copie a interviului la intrarea în sală. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, și noi și a patra și ultima prezentare provine de la Shift to Rail. Domnul Boghini reprezintă această întreprindere comună în calitate de director executiv, deci vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, bună seara tuturor. Uh, domnule Hayes, mulțumesc atât dumneavoastră cât și domnului Porsche pentru cooperarea excelentă pe care am avut pentru a pregăti acest raport pentru un nou uh, organism european, o astfel de cooperare excelentă e foarte importantă. Aș dori să vă explic în câteva cuvinte ce facem la Shift Ray. Am devenit autonom în mai 2016 și în ultimile 20 de luni ne-am uh, ocupat de două domenii de acțiune. În primul rând am uh, uh încercat să avem sisteme de control și ne-am bazat pe serviciile pe care ni le-a pus la dispoziție Comisia sau alte agenții europene sau alte întreprinderi comune cu care cooperăm uh, în mod sistematic. De exemplu, cooperăm cu um, trezoreria de la uh, Comisie, Uh, sisteme precum SISPER și altele ne sunt puse dispoziție, la dispoziție de comisie. O provocare pentru noi a fost recrutarea de personal și mai ales uh, reținerea lor. Avem 21 de uh, angajați, doar 5 uh, agenți temporari și restul 16 agenți uh, uh, contractuali. Deci uh, putem spune că avem uh, un personal extrem de redus, poate cel mai redus dintre instituțiile europene. Uh, eu am fost uh, auditor intern la comisie și vă vorbesc în această calitate. Știu că uh, e nevoie de timp, deci am prioritizat domeniile de risc și ne bazăm pe uh, evaluările pentru familia H2020. Avem o strategie antifraudă pentru a răspunde la prima întrebare. Ea a fost lansată anul trecut și este evaluată uh, ținând cont riscurile și de sectorul în care activăm. În paralel, Uh, sigur că ne ocupăm de activitatea noastră principală, finalizarea uh, proiectului de cercetare. Shift to Rail este o entitate uh, dedicată domeniului de activitate. Noi încercăm să obținem o transformare majoră care să ne asigure că mobilitatea este asigurată pe viitor. Noi încurajăm transportul intermodal în uh, orașe pentru cetățeni care locuiesc și care călătoresc în diverse părți din Europa. Și E vorba de uh, căi feroviare, urbane, suburbane, naționale și așa mai departe, și aceasta prin uh, soluții interoperabile din domeniul cercetării și inovării, pentru ca operatorii să aibă capacitatea de care au nevoie pentru a uh, furniza diversele servicii. Punctul de plecare este clientul și componenta cheie o reprezintă digitalizarea, automatizarea, uh, inteligența uh, artificială, dar să ne asigurăm că și personalul este format uh, pentru aceste domenii. Acest sistem va asigura mobilitatea între diversele regiuni din Europa, aducându-și contribuția la orașele de tip Smart Cities și la mobilitatea digitală. Sunt sigur că toată lumea a auzit despre vehicule autonome și despre drone. Poate nu știe toată lumea că avem și sisteme de metrou uh, uh autonome în uh, întreaga lume și noi uh, dorim să avem uh, aceste sisteme autonome și în uh, căile, pe căile feroviere uh, de mare viteză. În ultimile 20 de luni, în ultima fază, am alocat 230 de milioane din 450 de milioane finanțare europeană uh, pentru licitația actuală 2018, care va începe la, a fost lansată la începutul ianuarie. Avem 15 proiecte și sperăm să uh, ne aducem contribuția la forumul din septembrie 2018. Avem foarte mulți uh, participanți uh, în program și foarte mulți au dat curs cererii noastre. Pentru a mă referi la întrebarea domnului Poș, Um, cum putem ne aduce contribuția la activități suplimentare. În primele uh, luni de activitate, membrii noștri au uh, declarat că 43% uh, s-au angajat la programele noastre. E foarte interesant pentru că shift nu acoperă toți, toată rețeaua feroviară și deci considerăm că putem uh, acoperi și activități uh, care să vină în completarea activității noastre. Deci, într-adevăr, pe de o parte avem uh, povara administrativă, dar programul nostru are foloase majore și face și legătura cu partea industrială. În ce privește contribuția natură pentru acțiunile operaționale, pentru perioada inițială avem 1,41% și urmăm procesul care este în curs. Vom face o evaluare intermediară dar se pare că uh, programul de lansare uh, e de succes și sperăm să-l îmbunătățim. Shift to Rail uh, este o activitate care poate fi îmbunătățită. Noi sperăm să venim cu soluții, soluții inovatoare pentru piață. Avem o cooperare foarte strânsă cu Comisia, cu DGMUV, dar și cu Agenția Europeană a Căilor Ferate pentru a ne asigura că cercetarea se uh, transpune cu adevărat în inovare pe piață. Iată care sunt domeniile de care ne ocupăm pentru a ne asigura uh, că respectăm principiul bunei gestiuni financiare. Toate recomandările făcute de către curte au fost abordate deja în 2017. Mulțumesc! Știu că domnul Hayes uh, uh, dorește să mai pună două întrebări, dar știu că s-au mai înscris uh, și alți colegi la cuvânt, domnul Sarvama, primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac o corectură, să fie foarte clar. N-am spus că sunt probleme legate de, întrepre, uh, de, de întreprinderile comune, așa cum uh, uh, a spus domnul Porș. Poate că m-am făcut uh, înțeles greșit. Din contră, doream să spus că uh, activitatea raportorului și a uh, întreprinderilor comune au fost excelente. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să se ia cuvântul, atunci ne întoarcem la cele două întrebări uh, pe care domnul Hayes uh, le-a adresat. Uh, în primul rând, reprezentantul F4E, dori să răspundeți la întrebări? Da? Uh, deci sper că am înțeles bine. Avem o întrebare legată de costurile după 2020 și cealaltă legată de impactul Brexit. În legătură cu costurile, în luna iulie 2017, Comisia a făcut o comunicare în legătură cu costurile viitoare după 2020, deci între 2021 și 2035. Uh, s-a calculat că aceste costuri ar fi de 7,2 miliarde de euro. În 2008 am avut 3,4 miliarde de euro. Îmi cer scuze, nu mi-amintesc exact, uh, exact uh, cifra, ultima cifră. În orice caz, vă invit să citiți uh, documentul comisiei, care este foarte clar și care prezintă și riscurile asociate cu activitatea întreprinderilor comune. o să uh, revin și la Brexit. Dar înainte de a treceți la Brexit, și mulțumesc pentru răspuns. În ce privește faza operațională, uh, faza de uh, dezafectare, s-a făcut o estimare a costurilor acestor faze. Pentru faza de dezactivare și de dezafectare, nu vă pot uh, da un răspuns. Uh, raportorul, când uh, veți putea da un răspuns? Voi reveni pentru că avem o organizație internațională care face aceste calcule. Nu Fusion for, for Energy face acest calcul, este o contribuție financiară externă. În ce privește Brexitul, chiar dacă vorbim despre cercetarea nucleară, o să-l citesc pe Einstein, uh, viitorul are trăsătura uh, specifică că nu știi cum va arăta. Uh, Regatul Unit, în orice caz, ne-a spus că dorește să participe pe viitor. Știți că Regatul Unit s-a implicat foarte mult au un uh, centru de cercetare, CCFE, a primit 80 de milioane de lire sterline de la, de la guvern. Deci poate, pot să-și aducă contribuția la ITER uh, și în perioade de incertitudine, dar în orice caz uh, încearcă să rămână la dispoziția noastră, să contribuie. Știți că suntem guvernați de tratatul Euratom, care e puțin diferit de tratatele dif- europene. Elveția, de exemplu, e o țară care a încheiat un acord de asociere cu uh, uh, Euroatom pentru a fi al 29-lea membru al acestei întreprinderi comune, Future for Energy, și Regatul Unit ar putea proceda la fel. Sigur că e nevoie de unanimitate, va fi nevoie și de ceva timp, dar se poate. Și e o pistă posibilă. Uh, Regatul Unit ne-a informat că dorește să participe în continuare. Uh, știu că există părți interesate din Regatul Unit Statele membre trebuie să-și dea și ele acordul, deci va trebui să așteptăm puțin. Dar, în orice caz, știu că și reprezentanții industriei britanice au proiecte cu Europa continentală, deci accesul la tehnologie e foarte important. Deci Brexitul nu ne pune probleme decât sub forma finanțării. Sigur că ar fi mai ușor dacă Regatul Unit ar rămâne în Uniunea Europeană, ar fi o contribuție apreciată. Brian. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc uh, reprezentanților întreprinderilor comune care uh, au răspuns la întrebările mele și ale colegilor și care și-au prezentat activitatea. Cred că e o procedură publică foarte importantă, având în vedere sumele implicate, uh, sumele um, acordate la nivel anual pe baza raportului Curții de Conturi și aș dori să mulțumesc tuturor uh, întreprinderilor comune care uh, au cooperat uh, cu mine și cu colaboratorii mei. Domnule președinte, acordarea descărcării de către Parlament merge mai departe decât auditul financiar. Uh, și nu, nu, nu, nu implică doar acordul dat de către curte în ce privește cadrul financiar. Există și o cerință publică în ce privește acordarea descărcării în legătură cu activitatea fiecărei întreprinderi comune, pentru că e vorba de o contribuție unică care reunește foarte mulți uh, actori cu diverse tipuri de contribuție și noi politicienii trebuie să demonstrăm care sunt uh, foloasele uh, și beneficiile pentru cetățenii și contribuabilii europeni. Știu că pentru întreprinderile comune e un subiect foarte important acesta. Și deci, ascultând uh, prezentările de astăzi, cred că este foarte important uh, să recunoaștem că contribuția este importantă, ceea ce nu înseamnă că nu e loc de mai bine. Cred că uh, întreprinderile comune uh, recunosc că în ceea ce privește plățile pentru beneficiar sistemele informatice, Uh, contribuțiile uh, uh, în numerar sau în natură pot fi îmbunătățite și așa mai departe. Să vedem care este răspunderea agențiilor naționale. Deci toate aceste aspecte trebuie să fie verificate în mod sistematic. În orice caz, eu salut și e un aspect care este abordat și în raportul curții, domnule președinte, îl reprezintă importanța sau aportul rețelei. Uh, cooperări, uh, deci uh, aceste întreprinderi comune cooperează în mod formal sau informal. E un exemplu de bune practici și care ar trebui să fie continuat și încurajat și pe viitor. Deci, mă bucur de faptul că am reușit totuși să avem o audiere aceasta astăzi Aș dori să le mulțumesc colegilor pentru că și-au dat acordul. Mulțumesc domnului Cardiff, uh, echipei de la, curții, de la curte și întreprinderilor comune. O să-mi uh, public raportul în 31 ianuarie, sper, și după aceea Comisia va discuta raportul uh, în plenul său și după aceea va vota înainte de votul de la plenară. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Brian. De obicei, rog Curtea de Conturi să vorbească înainte de raportori. Domnul Cardiff Uh, vine, dacă nu mă înșel, pentru ultima dată la comisia noastră, mă înșel. Uh, sper să mai vin o dată, săptămâna viitoare. Dacă ar fi știut acest lucru, nu, nu, v-ați, nu v-aș fi dat ultimul cuvântul. Da, mă rog, oricum, primiți cuvântul. Mulțumesc. Nu o să vă răpesc prea mult uh, timp, dar uh, în orice caz doream să vă spun că uh, recomandările curții am constatat că au fost uh, urmate de efecte ne mai îngrijorează unele chestiuni, uh, controlele care vor fi însă studiate în continuare și vă vom, vom reveni ulterior. Mulțumim! Am încheiat cu acest punct de pernă de zi și, așa cum spunea Brian, mulțumesc tuturor celor care uh, și-au dat acordul și îmi cer scuze pentru întârziere. Mulțumesc!